mă voi concentra pe acele aspecte care vizează în mod direct Comisia pentru Buget. Mai întâi de toate, aș vrea să salut planul uh, Comisiei, pentru că cred că este pentru prima dată când Comisia vine cu o abordare globală cu privire la întreaga politică de migrație, de azil, și este prima dată când uh, își uh, și acordă mijloacele din financiare și de personal pentru a face față acestei probleme. O abordare holistică, spune domnul președinte. Da, așa este. Acesta este termenul. O abordare holistică. Eu pot să-i spun și globală. Mi se pare că e un termen poate și mai nimerit decât uh, holistică. În orice caz, aș vrea să pun accentul asupra faptului că în această agendă globală a Comisiei există două mecanisme pe care vă propun să le susținem, pentru că ele fac obiectul unui mare număr de acțiuni chiar ostile din partea unor state membre. E vorba de relocalizarea a 49.000 de persoane, e vorba de o sumă de 240 de milioane de euro, precum și reinstalarea a, mm, unor refugiați din Africa pentru o sumă totală de 100 de milioane de euro. Este primul lucru pe care cred că trebuie să-l facem și anume să susținem aceste planuri ale Comisiei. În al doilea rând, salut creșterea prevăzută pentru 2016 a Fondului de Migrație și Azil, o creștere de la o creștere de aproximativ 200 de milioane de euro și v-aș atrage atenția, după cum a arătat și dezbaterea anterioară, asupra faptului că Comisia va realiza o evaluare cât se poate de precisă a nevoilor necesare pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, cât mai rapid, deci, pentru ca, în cazul în care acest lucru se va dovedi necesar, să vină cu o propunere de creștere a creditelor în cadrul revizuirii perspectivelor financiare. Sunt absolut convins că nu se poate face față unor probleme ca acelea pe care ni le-a prezentat domnul uh, director al Frontex mai devreme în materie migratorie, fără o astfel de creștere în următorii ani a perspectivelor financiare. Iau act de creșterea mijloacelor alocate către agenția Frontex, dar aș dori să solicit două lucruri pe de-o parte, mijloace financiare și de personal adecvate pentru a-i permite să-și desfășoare toate misiunile și, în al doilea rând, cer Comisiei să ne ofere mai multe informații cu privire la propunerea de modificare a mandatului Frontex în ce privește organizarea operațiunilor de returnare. De-al m-a frapat un lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc colegilor, și anume că în cadrul proiectului de buget din partea Comisiei, articolul, postul bugetar dar se vorbește de susținerea pentru imigrația legală a resortisanților acceptați și respectiv pentru strategia de returnare este în scădere față de anul precedent și de aceea aș dori să întreb Comisia dacă acest lucru este corect. În ce privește EASO, exact așa cum spunea și domnul Legeri, cred că trebuie armonizate procedurile de jurisprudență, în special pentru identificarea solicitanților de azil, deci trebuie armonizate toate formalitățile ce trebuie parcurse, dar și criteriile care trebuie luate în calcul la oferirea sau nu a uh, statutului de azil. Există diferențe inacceptabile între statele membre din acest punct de vedere. Sunt oameni care în anumite state nu au nici măcar o șansă din 10 să fie primiți, în alte state aceleași persoane au 5-6 șanse din 10. Domnul președinte, dacă ți s-a refuzat azilul într-o țară, într-un stat membru, te poți duce să cere azil în alt uh, stat membru? Nu. În principiu, dacă faci o astfel de cerere într-un stat membru, ți se iau amprentele, ești identificat, ești, este identificată țara de origine, propria identitate a uh, migrantului și datele respective la oaltă cu amprentele sunt uh, înregistrate în Eurodac. Ulterior, dacă respectiva persoană se duce să facă o solicitare de azil în alt stat membru, acel stat membru verifică dacă nu cumva persoana respectivă a făcut această solicitare anterior. Și în acest caz este returnat în primul stat membru în care a făcut această solicitare. În ce privește reducerea automată și lineară a pentru agenții. Trebuie să se ține seama de nevoile operaționale a fiecăreia dintre agenții în cadrul unei strategii pe termen mediu și lung. L-am auzit pe domnul Legeri adinaur, care voia să știe care va fi strategia și toate misiunile, deci strategia bugetară și de personal la următoare. Cam acestea sunt, uh, doamnelor și domnilor colegi, elementele cele mai importante din uh, proiectul meu de raport de aviz, pe care îl voi supune analizei și criticii dumneavoastră în vederea îmbunătățirii textului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului Depre pentru această prezentare sintetică, dar limpede și care vine, se înscrie foarte bine în urma dezbaterii purtate anterior cu domnul director Legerii. Există aici o coordonare între Comisia Libe și Comisia Bu- pentru Buget. Este uneori foarte util această coordonare. Și acum îi dau cuvântul domnului Davia. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul situației din Marea Mediterană este în prezent uh, un subiect extrem de grav și suscită multă îngrijorare în rândurile populațiilor din uh, zona Mării Mediterane. Eu provin din Sicilia, care este primul port în care sosesc migranții în această perioadă. Or, știm bine în ce măsură se îngreunează situația de la o zi la alta. Pentru că Uniunea Europeană are nevoie de o abordare holistică a acestei probleme a migrației în Uniunea Europeană, care n-ar trebui să vizeze numai țările de frontieră. Vorbim însă aici de buget și tocmai la buget mă voi referi în scurta mea intervenție. Fără discuție, nu discutăm acum de situații excepționale, ci de un proces care durează de ani și va mai dura mulți ani de acum încolo. Lucru care mă determine să consider că, din punctul de vedere al bugetului, nu se va rezolva problema cu DAP 5, Asta nu numai pentru că nu sunt suficiente resurse, ci și pentru că vorbim de o redesfășurare, respectiv de o reutilizare a resurselor bugetare. Noi însă ne aflăm în fața unui proces migratoriu care va dura foarte mulți ani de acum încolo și care va necesita resurse suplimentare, motiv pentru care consider că Comisia va trebui să aibă în vedere și pentru bugetul pentru anul 2016 posturi bugetare adecvate. De aceea aș mai adăuga un lucru, și anume că Consiliul șefilor de state și de guverne tocmai s-a pus de acord asupra unei agende pe această temă legată de punctele de trecere a frontierei, așa numitele hotspot, locuri unde se realizează identificarea acestor persoane. Să nu uităm că vorbim de redirecționarea 40.000 de migranți numai în regiunea mea, în weekend, au venit 5-6 mii de persoane. Deci iată că dimensiunile sunt uh, uriașe. Când ne vom întruni împreună cu Comisia Libe, vom afla lucruri pe care poate nici nu vi le închipuiți și care nu sunt demne de Euro Uniunea Europeană. De aceea consider că atunci când vorbim de buget, trebuie procedat altfel, trebuie să luăm măsuri suplimentare. De aceea, inclusiv din punctul de vedere al creării de hotspot-uri, din punctul de vedere al realizării unor structuri dedicate primirii acestor persoane, abordarea bugetară trebuie să fie alta, folosindu-se resurse dedicate exclusiv acestui subiect și nu gândindu-ne la și fără să, să evităm să achiziționăm resursele necesare, mijloacele necesare. Încă un, uh, o reflexie. Vine vara, este o perioadă în care fluxul migratoriu este în creștere și e cu atât mai mare uh, nevoia de acțiuni la nivel european în aceste teritorii uh, de margine, de graniță ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Ne revedem la Catania. Ne oprim aici pentru că orele sunt înaintate și fără îndoială că sunt și multe alte lucruri de spus, însă aceasta este una dintre temele fundamentale de care ne vom ocupa, întrucât fluxul migratoriu este în creștere explozivă. Statisticile pe care ni le prezenta din aur domnul Legeri, demonstrează acest lucru. Acum am să vă aduc la cunoștință deciziile luate de Comitetul de Coordonatori. În data de 8 iunie s-a decis un aviz cu privire la raportul anual 2014 al Băncii Europene de Investiții. Doamna Găria Zabal va fi raportorul. Vom avea un aviz cu privire la crearea unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale pentru Italia și Grecia. Aici iarăși vorbim de fluxurile migratorii. Grupul PPE se ocupă de acest aviz și Ținând seama de un plan de lucru deosebit de încărcat, azi dimineața am hotărât ca președintele dumneavoastră să transmită o scrisoare către Comisia LIBE. Am prevăzut elaborarea unui raport cu privire la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru protecție internațională în avantajul Italiei și al Greciei. Domnul José Manuel Fernandez va fi raportorul. Vom pregăti un raport pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate European pentru efectuarea unor plăți în avans din bugetul pe 2016. Raportor va fi domnul Cristoforu în numele grupului PPE. În data de 16 iunie, coordonatorii s-au întrunit în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a se pune de acord cu privire la repartizarea echitabilă a membrilor Comisiei Libe și a comis ai Comisiei pentru Buget în cadrul delegației care se va deplasa în Sicilia în luna iulie. Și am respectat principiul 8 membri din partea Comisiei pentru Buget, 4 membri din partea Comisiei Libe. Ținând seama de interesul pe care l-a produs această delegație, avem în vedere posibilitatea de a dubla numărul membrilor. Vor fi 12 membri în cadrul delegației oficiale plus 12 membri însoțitori. Să sperăm că toate dorințele exprimate azi dimineață de coordonator vor putea fi îndeplinite. Și tot azi dimineață coordonatorii au hotărât ca în cadrul dialogului structurat anual să solicităm Comisiei o informare specială în legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual. Comisia va trebui să înscrie în programul său de lucru pentru 2016 acest obiectiv de revizuire a cadrului financiar multianual. De asemenea, în ce privește Curtea de Conturi, am soli vom solicita acesteia să ne ofere informații cu privire la capacitatea de absorpție și de punere în aplicare a creditelor europene de către statele membre, e vorba în special de creditele din fondul de coeziune, și vom organiza o misiune specială cu privire la perspectivele de plată până la sfârșitul cadrului financiar multianual. Ni s-a spus că până la sfârșitul anului 2016 va fi vorba doar de 2 miliarde de euro neplătiți, dar e vorba de CFM 2007-2013 și fără îndoială că la sfârșitul CFM-ului actual se va fi produs uh, o acumulare a facturilor neplătite. Va exista de asemenea o contribuție legată de destinația acestor credite europene din fondurile speciale pentru agenții. Va trebui deci să verificăm, să vedem dacă nu apar uh, acțiuni uh, divergente care ar compromite obiectivele propuse. De asemenea, coordonatorii au adoptat două proiecte de scrisoare din partea președintelui, unul către colegul nostru Antonio Panzeri Președintele președintele conferinței președinților delegațiilor în dorința de a susține ideea unei îmbunătățiri a coordonării între comisiile competente și delegații și un al doilea proiect de scrisoare din partea domnului Patrick Cello din, pentru un fond special pentru a face față prejudiciilor la care au fost supuse anumite state membre în urma embargoului impus de Rusia. Acestea sunt informațiile din partea președintelui și acum putem trece la vot. Avem numeroase voturi de exprimat și vă invit să vă folosiți de cartelele electronice, mai întâi facem un test. Donc, euh, scrutin est ouvert. S-a deschis votul. De tous voté. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Il y a 3 à 34, 34 à 30. Două voturi nu au fost exprimate, deși uh, cartelele sunt în console. Mai lipsește un vot. Voulez-vous vérifier? Est-ce qu'il y a un boîtier? Vă rog să verificați. Există vreo consolă fără alegător? Nu. Bon, écoutez. Euh, Bine face fiecare ce trebuie. Trebuie în primul rând să votăm raportul lui José Manuel Fernandes care ne cere un mandat pentru trilog cu privire la bugetul 2016. Domnul Böge, foarte pe scurt, domnule președinte, colega Holmeier și cu mine am uh, depus uh, două amendamente 42 și 43 și 37. Noi dorim să rezolvăm niște probleme, nu să creăm probleme prin aceste amendamente și o să le retragem, dar în legătură cu ITER vrem să spunem foarte clar că uh, perspectiva acestui raport asupra ITER rămâne un punct important în calendar și uh, Trebuie să ne gândim la fonduri și la posibilitatea de a se crea o rezervă. Apoi, în ceea ce privește instrumentele financiare externe, uh, știu că formularea a stârnit câteva nemulțumiri, câteva iritări și de aceea am dorit să revenim asupra acestei formulări, pentru că noi credem că acest vot este o șansă să ne gândim mai bine la instrumentele financiare externe, și uh, să profităm de uh, această șansă în domeniul procedurii bugetare. Nu trebuie să o lăsăm să scape. Deci voiam să spunem clar care sunt pozițiile noastre, dar nu vrem să îngreunăm votul prin acest lucru. Merci, Mulțumesc, domnule Böge, doamna Holmeier. Doream și eu să-l susțin pe colegul Böge și să fac um, o observație succintă privind ITER. Raportul privind ITER va uh, apărea chiar în iunie, dar Comisia nu știe uh, când va prezenta propunerea sa, nici nu știm dacă ne va face un raport sau nu. Eu nu pot decât să spun că uh, această bază de lucru nu funcționează și ITER nu este condus într-un mod reușit, de aceea credem că este urgent ca raportul să fie făcut până cel târziu în septembrie, ca să putem uh, trage concluziile necesare și uh, consecințele în procedurile noastre bugetare. Am notat. Ce amendamente retrageți? 41, 42, 43? 41, 42, 43, parce que ça faisait le... 41, 42, 43, pentru că era obiectul unui compromis. 41, 42, et, euh, ils sont... 41, 42 sunt acoperite de compromisul E. Și 73. 73. Mais que devient le compromis E dès lors Dar ce se întâmplă cu compromisul E? acestea erau caduce dacă se adopta compromisul E. Bine, atunci putem trece la vot. Alineatul 1, amendamentul 3. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Cu un amendament oral. 2016 is a welcome step towards helping member states tackle structural challenges, especially the loss of competitiveness. Qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 cu un amendament oral. Pressure of migration flows. Qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cu amendament oral. Will pay particular attention equal access to mobility. Qui est pour? Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Qui s'abstient? Abțineri. Il est approuvé. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și amendamentele 12, 13, 14 sunt caduce. Compromisul B pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru cu un amendament oral, regrets în loc de criticizes. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 în două părți. Partea întâi cu un amendament oral. Represent almost no increase in real terms. Qui Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cu amendament oral. An emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Chipur. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10A9, amendamentul 24, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentele de la 27 la 30 și 20 și 34 sunt caduce. 31 cu amendament oral. To article 310 TFEU the revenue and expenditure shown in the, in the eu budget shall be in balance. qui est pour? pentru. qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendement 32 avec un amendement 32 cu amendament oral. In the AM, delete for the cohesion programs and so on. So, qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Da, este cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul D la 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35, 36 și 28 devin caduce. 37 este retras. Amendamentul 38, un amendament oral al raportorului. Of effects on research funding, including in the areas of energy, SMEs, climate and environment, social sciences and science in society. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul E pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru Împotrivă. Abțineri. Compromisul F se adoptă. Alineatul 21, amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, verificăm prin apel nominal, Să a deschis votul. C'est l'amendement 49, hein? 49 votăm, spune președintele. Pardonnez-moi. Mă iertați, eu sunt de vină. 50 la alineatul 21A. Scrutin clos. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 56 pentru. Nu. Este în afara sferei de aplicare, deci este neadmisibil. Amendamentul 57 pentru. Împotrivă. Cu amendament oral. Second sentence in paragraph 26. Alors, je consulte à nouveau qui est pour. Pentru. 57 cu amendament oral. Contre. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 unrwa will most likely be required due to the ongoing humanitarian and political crisis in the neighbourhood area and beyond. Qui est pour? Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 a fost retras. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 cu un amendament oral. Including initiatives aimed at reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Qui est pour? Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru împotrivă, abțineri, compromisul I este uh, adoptat. Referiri Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie acum să votăm avizele diferitelor comisii specializate. Majoritatea sunt acoperite sau în afara sferei de aplicare. Primul amendament pe care trebuie să-l votăm este uh, amendamentul 3 de la Comisia Ocupare. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. La alineatul 6, tot de la ocupare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 14, amendamentul 14 de la Comisia pentru Ocupare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 9, amendamentul 9 al avizului emis de ITRE pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum un amendament de la Comisia PEș, spune președintele. Ba nu. Agri, amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 6 al Comisiei de Pescuit, amendamentul oral. Of data, pour. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi de la Comisia Cultură, un amendament la alineatul 1, Cultură 1, cu un amendament oral. While expressing reservations regarding the administrative division between its culture and media stance, strands. Qui est pour? Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La alineatul 3, tot cu un amendament uh, oral. Oral highlights the positive role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. De la Comisia FAM la alineatul 2 avem un amendament cu amendament oral. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Qui est pour? Pentru. Contre. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum putem vota prin apel nominal pe întregul raport astfel modificat și în același timp mandatul pentru raportor, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Mai sunt două voturi. E în regulă, s-a închis votul. Mandatul este acordat domnului Fernandez, 29 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri. Nous avons maintenant à voter sur. Euh, Acum vom continua. Bugetul, proiectul de buget rectificativ 1 al doamnei uh, Rubial Gardia Zabal. Ați putut urmări versiunile precedente. Acum uh, votăm uh, amendamentul 1 Buget rectificativ 1. DAB 1. O serie de amendamente care pot face obiectul unui vot în bloc. Raportoarea însă nu este de acord. Ce ziceți? Da. Deci vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Amendamente respinse. Și acum raportul privind DAB 1 2015, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 3 pentru, cu amendament, amendament oral, compatibil cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 5 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă amendamentul 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins, cred. Respins. Amendamentul 7 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Am deschis votul. Scrutin clos votul s-a închis. Și este respins 18 la 17. Considerentul C, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Și se adoptă. avizele comisiilor. I3. La I3 suntem acoperiți. TRAN la aliniatul 2, amendament oral. And transport, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté recherche. Qui est pour? Deci au adăugată cercetarea. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Regii, aliniatul 2, amendament oral, spune așa. Is between the SIF and FC while enhancing the multiplying effect of union contribution. Qui est pour? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Și se adoptă. Acum votăm tot textul. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis acum. Se adoptă 27 la 5 și 5 abțineri. Proiect de buget rectificativ DAB 3 pe 2005. E vorba de raluri sau surplusuri de pe anul 2014, raporta doamnei Gardia Zabal. Amendamentul 1 a fost retras, amendamentul 2. Îl votăm acum. Cine este pentru împotriva? Abțineri și se adoptă. Celelalte amendamente au fost uh, retrase. Apel nominal pe tot textul. Acum vă rog, am deschis votul. Le scrutin est clos. Le rapport est approuvé par... Și se adoptă 31 la 4 și o abținere. Și proiect de buget rectificativ uh, DAB 4. Mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru România, Bulgaria și Italia. Amendamentul 2 a fost retras. Amendamentul 3 cu amendament oral. That the EUSF shows solidarity with the population in the region hit by disasters. Qui est pour? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă amendamentul 6 pentru, potrivă, abțineri și se adoptă. Considerentul A, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, tot textul astfel modificat cu apel nominal. Am deschis votul. Avem două voturi minus. Am închis votul acum. Se aprobă sau se adoptă 30 la 1 și o abținere. Mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru România, Bulgaria și Italia. Raportul domnului Mureșan. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă abțineri. Aș verifica cu apel nominal. Scrutin e clos. Votul s-a închis. Amendament respins 21 la 15, respins așadar și o abținere. La 1 avem amendamentul 4. Cine este pentru? Potriva. Abțineri. Respins. Amendament oral. Amendamentul 1 înlocuiește involving cu examining. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5, care devine caduc dacă s-a adoptat 1, dar el a fost respins și atunci supun la vot pentru împotrivă, abțineri, respins. Citat 1, amendamentul 1, schimbare tehnică, se transformă textul în considerent cine este pentru împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 2, la fel, schimbare sau modificare tehnică. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm tot textul astfel modificat cu apel nominal. Am deschis votul. scrutin est clos. Și se adoptă 35 și pentru două abțineri. Acum, bugetul rectificativ DAB 5 pe 2015. Reacția la presiunea migratorie. Asta ca și urmare, sau în urmarea firească a dezbaterii din această după masă, raportul doamnei Gardia Zabal, amendamentul 16, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, Respins. Amendamentul 9 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 10 la aliniatul 4A, vot separat pe părți, prima parte, subliniază, etc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Restul textului pentru. Împotriva. Verificare. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă partea a doua, aliniatul 4A cu amendament oral. Effectively handled and at union level. Qui est pour? Este pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva abțineri și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 și 15 au fost retrase. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 acoperit, amendamentul 6 cu amendament oral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 provenite din rapoartele de aviz ale comisiilor specializate. Aliniatul 1 e acoperit de la LIBE. Votăm la 2. Din sală fără microfon. Sur l'ensemble des amendements de LIBE. Putem vota în bloc toate amendamentele LIBE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respinse. Votăm tot textul astfel modificat. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 32 la 3 se adoptă și cu două abțineri. Mobilizarea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 și se adoptă. Nu, 18, 18, ce înseamnă asta, spune președintele? Este respins. La amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 10 pentru, împotriva, verificăm. La amendamentul 10 am deschis votul. Votul s-a închis. Amendamentul este respins. 20 la 16. Votăm tot textul modificat. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 31 la 5. Acum. Trecem la fondul EPSI și guvernanța economică orientative pentru implementarea articolului 23 din regulamentul prevederi comune, amendament 1 Raportul domnul Lewandowski. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Respins. Amendamentul 2 devine caduc. Cum unul a fost respins, deci trebuie să votăm și votăm pentru împotriva. Eu cred că este respins. Amendamentul 3 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 8 pentru. Abțineri. Vom verifica amendamentul 8. Scrutin clos. Votul s-a închis. Vot respins. Amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 11 a fost retras, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, respins, nu, deveni caduc. Amendamentul 18 și acesta e caduc precum și 19. Compromisul 2, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A... Stați, avem un compromis 3. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cum trecem la aliniatul 6, amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri respins, amendamentul 21 pentru, nu, a devenit caduc, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Tot textul votăm cu apel nominal. Am deschis votul. Scrutin clos. Votul s-a închis. Se adoptă 18 la 7, 12 abțineri. Trecem la... Oh, pardon. Ah oui. Excusez-moi. Le protocol. Protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau. Dorește cineva să intervină? Atunci trecem la vot. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimic? Și acum, în ce privește adoptarea acestui protocol, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trebuie să mai votăm și pe marginea întregului document, Deschid votul cu apel nominal. Am închis votul. Se adoptă cu 31 la 2 și 4 abțineri. Și acum vom vota pe marginea transferului recomandat de doamna Gardia Zabal 15, 18 și 19. Propun să le votăm în bloc, vot cu apel nominal, cine este pentru? Deci votăm în bloc cele trei propuneri ale doamnei Gardia Zabal. Am deschis votul. Asta este urmarea celor ce tocmai l ați votat. Deci am deschis votul. Mai sunt trei persoane care încă nu și-au exprimat votul, dar poate nu vor. Două persoane. Am închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi, 34 de voturi, cu 30 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri. Doamna Holmeier, mă refer doar la EDPS. Acolo au fost probleme la procedura normală de transfer. Uh, pentru că nu erau uh, candidați uh, adecvați, era nevoie de experiență din reprezentanțe, de aceea ar trebui să fie un transfer de 210.000 uh, pentru așa numitul personal contractual, ca să se poată angaja personal și din punctul meu de vedere este în regulă. Nous devons nous prononcer par euh, appel nominal. Deci trebuie să votăm cu apel nominal. Aviz favorabil din partea doamnei Holmeier. Am deschis votul. Două persoane încă nu au votat. Înțeleg că nici nu vor. Am închis votul. Raportul se adoptă cu 28 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. În ceea ce privește EDPS 2015, se amână, iar pe marginea proiectului privind securitatea accesului la clădirea ASP, se amână de asemenea votul. Așadar, am încheiat uh, voturile. și, ca premiu, acum o vom auzi pe doamna președinte Grasle, întrucât dialogul tripartit cu privire la proiectul de reglementare financiară s-a încheiat cu succes. Doamna președinte, raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am uh, reușit uh, să ajungem la un bun sfârșit uh, cu acest text sub președinția letonă care a desfășurat minunat negocierile. Am constatat însă că statele membre nu se exprimaseră în legătură cu majoritatea amendamentelor noastre, de aceea am și amânat trilogul. După aceea am mai prelucrat textul și am reușit să impunem cam 75% din ceea ce aveam noi uh, pe agenda și aș vrea să vă prezint ce avem. Avem o asimilare a ONG-urilor la organizațiile internaționale, este un compromis, că noi, eram, noi doream uh, un tratament egal și doream eliminarea ONG-urilor din text, dar Comisia dorea neapărat uh, să le păstreze și de aceea am obținut uh, acest lucru. Și uh, precondițiile pentru această asimilare sunt decise în Colegiul Comisarilor. Avem de asemenea um, prevederi privind joint undertakings, mi se pare uneori greu să impui chiar uh, ideea asupra cărora s-a căzut de acord. Apoi, am uh, introdus și niște observații din raportul de activitate al directorei generale, uh, raportul anual privind uh, plus valoarea bugetului european și de asemenea era un punct legat de Uh, ceea ce am identificat noi în cursul procedurii de descărcare a fost destul de dramatic și am fost în conflict cu uh, Consiliul. În cadrul procedurilor de transfer, noi am vrut să se păstreze criteriile de durabilitate și, uh, de asemenea, criteriile de o mai bună legiferare. Eu cred că este foarte important ca aceste criterii să fie valabile și nu numai în directive. Uh, Apoi am avut o um, punere la punct a prevederilor privind uh, uh licitațiile europene, procedurile de, de acordare a contractelor. Apoi am precizat regulile de proporționalitate și de asemenea am dorit să ne asigurăm că siguranța juridică are prioritate când vine vorba de interesele financiare ale Uniunii Europene. Am precizat uh, prevederile privind sancțiunile, am găsit o soluție propusă chiar de Consiliu, autoritățile contractante, adică instituțiile sau agențiile, să uh, poate interveni în ceea ce privește sancțiunile și există un uh, panel care trebuie să se exprime în acest sens și uh, deciziile acestui panel pot fi uh, contrazise numai în cazuri bine motivate. Pentru noi era foarte important să stabilim uh, activitatea acestui panel ca să se reflecte cea mai bună posibilitate de a găsi o soluție. Apoi, am găsit la următorul punct privind internetul o soluție bună care este, cred eu, un echilibru între protecția datelor și uh, protecția vieții private. În ceea ce privește crearea panelului, am decis să avem continuitate și să avem un uh, președinte independent de nivel înalt și vom interveni numai în cazuri specifice. Apoi, uh, conflictul de interese, noi uh, am dorit să-l mm, preluăm și am obținut ca la instrumentele financiare, în ciuda propunerii inițiale a comisiei, am uh, decis să se aplice aceleași prevederi la toate instrumentele Uniunii Europene, indiferent uh, de tipul de plăți uh, la care acestea intervin. Apoi avem un raport extraordinar al Curții de Conturi privind uh, durata procedurilor și aici se vede că am scurtat-o. 6 săptămâni pentru procedura contradictorie, 13 luni pentru Curtea de Conturi și avem un pas foarte important aici, pentru că Momentan, uh, procedura aceea dura 20-24 de luni, deci practic a fost redusă la jumătate. Și uh, culmea este că acest punct a fost cel mai controversat. Noi oricum am încercat uh, să punem mai devreme la dispoziția Curții de Conturi documentele Uh, mă uit la Jens Geier și mă gândesc la frumosul amendament privind OHIM și excedentele OHIM. Uh, din păcate nu avem temeiul juridic cel mai adecvat aici. Am spus ce spunem de obicei, e deja un citat clasic că ne vom ocupa la următoarea revizie de acest subiect. Uh, ca și în cazul bugetului Consiliului, îmi pare rău, am încercat tot ce am putut, dar uh, asta e tot ce am reușit și eu vă propun să susțineți acest text și aș dori să mulțumesc și președintelui care în faza incipientă a negocierilor, care a fost foarte dificilă, a jucat un rol foarte util. Și o spun absolut fără ironie, deci mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost realmente o muncă de echipă foarte bună și vreau să spun că a fost foarte bine că ați fost acolo. Vă mulțumesc. Eh, rolul meu era unul doar de acompaniere, pur și simplu, pentru că dosarul a fost pregătit excelent și aș dori să o omagiez pe doamna Gresle. Reducerea termenelor pentru Curtea de Conturi a fost o provocare, dar eh, și rezultatul părea improbabil și în orice caz foarte greu de atins. Dar iată că hotărârea de care ați dat dovadă a dat roade. Așa că vă felicităm și cred că am profitat așa cum se cuvenea de oportunitatea aceasta de a ne revizui regulamentul financiar. E drept că inițial Consiliul și Comisia consideraseră că unele dintre propunerile noastre erau în afara domeniului de aplicare, dar, până la urmă, au fost de acord asupra faptului că sunt propuneri extrem de pertinente, cele concepute de dumneavoastră cu contribuția colegilor cărora le mulțumesc și pe care îi felicit. Așa încât uh, aș dori să vă aplaudăm, doamnă raportor. Dacă aveți observații, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să uh, mulțumesc negociatorilor care s-au uh, ocupat de acest amendament dificil al meu uh, referitor la excedentul oficiului de mărci de la Alicante și că au încercat până în ultima clipă să-l impună. Uh, Înțeleg că nu a dat roade acest efort, dar cred că este important să atragem atenția în permanență asupra faptului că acolo este o problemă. Sunt peste 500 de milioane. Dacă sunt eu bine informat, între timp suma este foarte mare și se tot adună la oficiul de mărci acești bani și cu toate acestea se uh, și deși se reduc uh, amenziile pe care le plătesc, uh, se reduc taxele pe care le plătesc cei care trebuie să înregistreze o marcă, totuși suma aceasta devine tot mai mare și mai mare și banii nu pot fi transferați uh, la bugetul european, nici nu se întorc la clienți, la consumatori, nici măcar nu se întorc la statele membre, dar um, acum s-au găsit mai multe posibilități și cred că trebuie să le explorăm eu am aflat întâmplător de acest lucru. A fost uh, la comisia jurii un uh, subiect, uh, e foarte tehnic legat de emiterea de mărci. Și la trilog statele membre au spus că există acum un canal pentru că acești, pe care acești bani să se întoarcă în, la bugetele naționale. cumva să se poată plăti acest excedent prin, uh, state, prin oficiile de mărci din statele membre. Este vorba, vă amintesc, de o taxă pe care o percep statele naționale pentru a acorda o marcă comunitară. Și, dragi colegi, dragi colegi, această operațiune nu trebuie să ne lase indiferenți. Acum, uh, dacă oficiile din statele membre încep să spună că au atât de mult de muncă pentru a aplica legislația europeană încât trebuie să fie plătite pentru asta, cred că nu este normal. Iată, brusc începem să folosim bugetul european la astfel de lucruri. La Comisia Juris se, s-a făcut foarte multă vâlvă în jurul acestui subiect. Uh, Eh, raportorul din umbră de la social Democrați a venit urgent la mine pentru că toți ceilalți voiau să încheie acest dosar și eu cred că este un eh, punct de care trebuie să ne ocupăm și cel puțin data viitoare în rezoluție să spunem oameni buni așa nu se poate. Oricum, Inge, mulțumesc eh, pentru intervenție și mulțumesc și numele Comisiei de Control Bugetar. Bel après-midi. Și după amiază frumoasă. Această problemă a surplusurilor demonstrează un lucru, și anume că normele, baremul aplicat a fost excesiv și că el ar trebui redus. Însă birourile naționale, oficiile naționale sunt îngrijorate pentru că se tem de concurență. Cred că într-o zi sau alta va trebui să arbitrăm și această polemică. Dacă mai aveți uh, solicitări de intervenție, sunt convins că vom mai vorbi de mărci. Și acum, raportul pe care îl așteptam de mult. Cauza care părea pierdută. Am să-i dau cuvântul lui Jose Manuel Într-adevăr, nu mai speram să obținem un miliard. Credeam că va fi imposibil, dar uite că el a reușit. Văd că domnul pre pleacă. Poziția dumneavoastră în legătură cu Fondul European pentru Investiții Strategice, domnule pre, nu mai aveți uh, de expus argumente suplimentare? v-aș îndemna să nu faceți abuz de încredere oarbă, domnule Fernandez. Domnule raportor, vă rog, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc de asemenea domnului președinte, să mulțumesc secretariatului și trebuie, desigur, să le mulțumesc și coordonatorilor care de la bun început m-au susținut. Aș dori să le mulțumesc și raportorilor din umbră, precum și întregului personal al grupului. A fost o muncă ce părea să nu poată obține rezultatele scontate. Dar nu e vorba doar de finanțare. Iată însă că am reușit. Am reușit să obținem un miliard de euro pentru a reduce costurile legate de uh, Europa, de uh, facilitatea pentru conectarea Europei și de Horizont 2020. De asemenea, asta se spune și în textul regulamentului, că venim cu un fond de garantare. Vă reamintesc că am redus impactul celor 500 de milioane pentru facilitatea conectarea Europei și pentru Orizont 2020 din liniile bugetale pentru acolo unde liniile mm, din buget uh, pentru cercetare nu au fost afectate, articolele 18 și 19 nu vizau uh, conținutul anexelor. S-a vorbit despre problema guvernanței, dar apoi uh, durata de viață a acestor proiecte și evaluarea noi ne-am ocupat de ele. Dacă evaluarea va fi pozitivă, fondul va continua. Dacă evaluarea independentă va fi mai degrabă negativă, atunci va trebui, vor trebui adoptate modificări legislative. Dacă însă va fi o evaluare absolut negativă, va trebui pus capăt acestui fond. Un lucru foarte interesant este platforma de conciliere pentru proiectele uh, și pentru entitățile publice acestea, aceasta este gratuită. E o platformă care trebuie, trebuie să vină în sprijinul platformelor naționale, ea se leagă de acestea, de platformele naționale și respectiv de platformele regionale și Comisia ITRE și Comisia TREN au contribuit la elaborarea unui portal care să ofere vizibilitate investițiilor, iar fondurile sunt acum mai transparente prin contribuția noastră. Există rapoarte pentru Parlament care se implică și în fond Parlamentului îi revin deciziile negative ale Comitetului de Investiții. Există o clauză de confidențialitate, dar acestea îi revin Parlamentului. De asemenea, evaluările pozitive adoptate de Comitetul de Investiții, deci tot ceea, nu, tot ceea ce nu se respinge, acestea sunt publice. Iată că fondul acesta are legitimitate democra democratică. Am redus impactul Există acum mai multă transparență și control democratic, așa cum spuneam. Am acceptat propunerile Comisiei de Control Bugetar, care au fost extrem de importante, și am acceptat și sub, uh, sugestiile Comisiei Regii. În cadrul platformei se pot aduna fondurile structurale și acest fond EFSI. E un instrument inovator complementar, suplimentar, poate crea milioane de locuri de muncă. Am îmbunătățit textul, Uniunea Europeană are nevoie de creștere și iată că acum dispunem de un nou instrument de care cred că putem fi mândri, putem fi mândri de munca pe care am depus-o și le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor, fiindcă au fost foarte importanți dând o mână de ajutor la obținerea acestui rezultat foarte bun. Vom continua munca în fiecare an, în cadrul fiecarei proceduri bugetare, pentru că vom continua și cu obiectivul de reducere, așa cum am mai spus de mai multe ori, obiectivul de a reduce la minimum impactul asupra facilității conectarea Europei și a programului Orizont 2020 este o propoziție pe care am repetat-o de nenumărate ori. Și am mai câștigat un lucru extrem de important și care reprezintă un precedent. Consiliul vroia să lucreze în baza vechiului cadru financiar multianual, unde nu era vorba de flexibilitate. Consiliul nu era de acord să vorbim despre articolul 14, de posibilitatea utilizării marjelor neutilizate, așa numitele margini, marje globale. Iată că am reușit să le utilizăm. Vrem să facem acest lucru și pe mai departe pentru alte proiecte. A fost, desigur, o muncă de echipă și deci le mulțumesc tuturor, domnului președinte, dar și tuturor celor din toate echipele care au făcut o treabă foarte bună. Și cred că putem fi mândri de calitatea resurselor noastre umane din cadrul grupurilor politice, dar și din cadrul secretariatelor comisiilor. Mă refer în special la Secretariatul Comisiei pentru Buget. Vă mulțumesc! Ça a été des, des grands moments. Euh... Da, a fost un moment important. Ultima etapă a fost extrem de interesantă și mi, a mi fost dat să trăiesc un lucru pe care nu l-am mai trăit până acum. Mi-am luat micul dejun înainte de a merge la culcare. Așadar, domnul Fernandes, așa cum spuneați, încercăm să reducem la minimum cât mai mult, la maximum, impactul asupra celor două instrumente. Dar, într-adevăr, a fost o perioadă deloc ușoară. Eu care sunt nou aici între, do, între dumneavoastră, pot să spun că a fost un exercițiu dificil. Interlocutorii noștri au fost uh, diplomați, pentru că nu prea ne întâlnim cu miniștrii, iar diplomații trebuie să se țină de mandat. Și par să fie, într-un fel, autiști. Ori e deloc ușor să vorbești cu o persoană care suferă de autism. E foarte delicat. Pentru asta e nevoie de talentul real al raportorului ca să poată pune lucrurile în mișcare, să le facă să evolueze și până la urmă toată lumea să fie mulțumită. Până la urmă, facem apel la investitorii privați, de aceea pentru ca acest lucru să funcționeze, avem nevoie de un cadru financiar cât mai uh, bun cu putință. Prin urmare, dacă reușim să obținem un uh, răspuns echilibrat și pentru Grecia, va fi foarte bine, pentru că de săptămâni întregi domnește incertitudinea, iar uh, în ce privește investițiile pentru Grecia, punctele de vedere nu erau în favoarea lor. Sper să găsim și aici o soluție L-ați auzit pe domnul Legeria din aur spunându-ne că dacă Grecia nu, poate plăti, nu poate plăti salariile funcționarilor care sunt însărcinați cu paza frontierei externe a Uniunii Europene, va fi o problemă reală. Practic lăsăm ușa deschisă în fața migranților ilegali. În sfârșit, până la urmă, cred că va, va câștiga înțelepciunea. Însă cred că cel mai bine este să dăm întâi cuvântul colegilor, înainte de a trage eu concluziile. Doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc domnului uh, raportor care ne-a mulțumit nouă tuturor, dar cred că mulțumirile îi se cuvin domniei sale. A știut să cârmuiască negocierile și s-a ținut tare pe poziții. Acest uh, trilog uh, n-a fost deloc ușor, n-a fost deloc ușor să negociem cu partenerii noștri. Erau acolo peste 50 de persoane din toate grupurile politice, reprezentanții ai celorlalte instituții ale Uniunii Europene, era aproape o plenară, toată puterea cuvântului. Spunea domnul președinte că a luat întâi micul dejun și apoi s-a dus la culcare. Așa a fost. Pentru că aveam impresia că se încheie negocierile, mai rămân doar câteva mici detalii de pus la punct și iată că numai pentru acele mici detalii ne-au, ne mai trebuit un trilog de 8-9 ore. Am luat-o alinat cu alinat, considerent cu considerent, așa încât, uh, până la urmă, Acest uh, trilog s-a dovedit a fi mult, mult mai complex decât uh, alte dialoguri tripartite. E drept că nu-i deloc ușor să negociem cu Consiliul, dar și poziția președinției a fost extrem de complicată foarte delicată uh, poziție. Orice pas fac în orice direcție riscă să afecteze 27-28 chiar de puncte de vedere. Asta s-a văzut foarte clar în cadrul acestui uh, trilog. Nici comisia n-a fost de mare ajutor. Comisia voia să, să își promoveze chiar și în trialog propria propunere inițială. Prin urmare, n-a fost ușor, am avut și noi o propunere foarte amplă. Multe dintre propunerile noastre au fost acceptate, chiar dacă altele nu, dar în orice caz am reușit să îmbunătățim semnificativ textul dar este doar o primă parte a bătăliei. Am reușit să obținem ceva, am îmbunătățit uh, partea de finanțare. Așa se întâmplă când negociem bugetul, Fără discuție, va trebui să declanșăm și dezbaterea privitoare la revizuirea cadrului financiar multianual. Prin urmare, aceasta n-a fost decât o primă etapă. Să sperăm că lucrurile vor funcționa bine și în continuare, că Astfel vom putea avea un instrument de finanțare bun pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Da, e adevărat. Am petrecut multe ore din noapte negociind. Domnul Margal, care era și dumnealui prezent. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am fost și eu acolo. Nu am fost așa de prezent ca domnul Fernandes sau cu alți colegi. Dar țin să-i felicit toate acestea. Poate că entuziasmul uh, a fost mai mic față de ce au spus alții, față de ce a spus Parlamentul, oricum eu cred că Parlamentul a uh, îmbunătățit textul inițial, textul uh, propus de comisie. Este o mm, cerință de unanimitate propusă de Consiliu, ceea ce evoca, evo, evocă un posibil blocaj. Dar e posibil ca textul să fie oarecum diferit de cel aprobat inițial de Parlament. Cred că redactarea formulările celorlalți deputați și ale celorlalte comisii au, uh, a permis să se introducă anumite așteptări. La grupul nostru, în orice caz, vom uh, continua mâine dezbaterea. Sunt argumente de bun simț pentru a susține un vot favorabil și de asemenea vom încerca să ascultăm cât mai mult uh, alte opinii care merită um, respectul nostru. În ceea ce privește um, programul Orizontul 2020, noi credem că s-au redus, redus alocările cu 4% pentru o serie întreagă de programe din domeniul științific, uh, climatic și energetic. S-au um, păstrat neatinse toate prevederile legate de uh, mari operatori. Uh, Dar un, uh, un comun... De asemenea, a trebuit să înghițim alte uh, prevederi la anumite aspecte bugetare unde am renunțat la folosirea marjelor de uh, erodare, am uh, renunțat la conceptul de revizuire al cadrului financiar multianual. Apoi, în ceea ce privește eligibilitatea criteriilor, Colegul nostru a menționat conceptul de uh, tablou de bord care a fost reluat, chiar dacă va trebui să așteptăm și să vedem care vor fi propunerile reale pe care le va face Comisia și Banca Europeană de Investiții. Cred că toate evaluările sunt uh, făcute Ce aș avea eu de spus este că îmi pare rău că n-am putut să rămânem mai mult până la 8 dimineața, dar după aceea am fost în Palestina și deci nu am putut să rămân la reuniune până la sfârșit, dar oricum cred că vom reuși mâine să spunem uh, ce mai avem de spus, să mai prezentăm unele nuanțe și uh, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că toate aceste lucruri au început ca un plan, un plan concret cu obiective de uh, creștere legate de situația economiei noastre și am încheiat cu un nou instrument financiar. E mai mult decât un plan. E un instrument financiar uh, se dorește să se mențină multe lucruri, dar Uh, sunt, uh, este o schimbare remarcabilă față de prima versiune și cred că și aici va trebui să fim atenți în ceea ce privește deciziile acestui Parlament. În fiecare an va trebui să fim atenți la procesul de revizuire și de evaluare a randamentului acestui fond, ca să facem o evaluare corectă și să vedem dacă se respectă sau nu obiectivele stabilite inițial. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Magal, doamna Gresle! Mulțumesc! Sigur că doream și eu să uh, îi felicit pe toți. Rezultatul este mult mai bun acum decât proiectul inițial. În uh, proiectul inițial erau anumite lacune și vom vedea până la urmă ce se va întâmpla în faza de aplicare. Eu aș vrea acum să vorbesc despre procedură, pentru că și la reuniunea comună cu Econ s-a procedat de parcă um, rezultatele procedurii pot fi uh, stabilite de la început. Eu vreau să mă asigur că nu există repetări în acest mandat. Mulțumesc. Nous avons fait la découverte de am descoperit formula de joint committee, a fost uh, o fericire împărtășită. E, une façon de préparer... Și un mod de a pregăti uh, o susținere cât mai mare a Parlamentului. nu e așa? Va trebui să mai punem la punct câteva detalii. Convenția între Comisie și BEI deci s-a înțeles că vom mai avea câteva reuniuni, a fost atâta fericire și exaltare în reuniunile noastre comune încât se vor prelungi, domnule raportor. Ca să um, ni se prezinte proiectul um, de convenție și să ne exprimăm avizul, ce putem spera este ca mâine să avem o majoritate pentru acest text la vot. Dacă mai sunt câțiva colegi puțin sceptici sau care au dubii, Acum va trebui să facem tot ce se poate pentru a-i convinge. Mais, comme il faut vivre... Dar trebuie să trăim într-un spirit de încredere, pentru că întregul dispozitiv nu va folosi la nimic dar încredere. Și ca să ne uh, exprimăm încrederea, am uh, emis ipoteza că textul va fi adoptat mâine. Deci am organizat uh, un cocktail mâine seară. Și sunteți cu toții invitați, indiferent de uh, votul de mâine, de cum veți vota mâine. Va fi ocazia să ne exprimăm uh, satisfacția și să îi felicit pe cei care au uh, făcut uh, posibil acest text și încheierea acestor triloguri. Azi dimineață Jose Manuel punea o întrebare legată de uh, plus valoare. Întreba cum putem găsi plus valoarea în cheltuielile publice și mai ales din banul public european. Plus valoarea, plus valoarea Parlamentului este demonstrată aici foarte clar. Și trebuie să felicităm pe toți cei care au participat uh, la aceste lucrări, pe lângă raportori și raportorii din umbră și eu care sunt nou aici, uh, pot să vă spun că am constatat cât de disponibili și cât de pricepuți sunt colaboratorii noștri. Este o adevărată bucurie să lucrez cu echipe atât de uh, bine pregătite și de o asemenea calitate umană. Mulțumesc foarte mult! Mai ales că ultima noapte uh, de trilog, în ultima noapte pe la șapte dimineața ne întrebam dacă mai ajungem undeva, pentru că pe plan uh, uman, pe plan psihologic, uh, pe plan nervos, au fost niște momente incredibile. Și pe urmă, totul se potrivește. Și până la urmă a fost foarte bine așa, pentru că ar fi fost mare păcat să sacrificăm atâtea ore și atâta efort. Deci, dacă totul merge bine și totul ar trebui să meargă bine la vot, sunteți invitați mâine seară la ce oră? 19.20? Amateur, ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, encore une fois. Bun, încă o dată, mulțumesc pentru că mi-ați înlesnit participarea la o aventură atât de frumoasă. Acum nu mai rămâne decât să avem succes și să eficientizăm acest dispozitiv, să-l facem să fie eficace și clar că pentru investitorii privați care decid să-și asume riscul cu această frumoasă garanție a noastră, pentru că suma nu e mică, uh, va trebui să se adapteze și cadrul reglementativ și aș vrea să subliniez că este urgent să uh, perfecționăm piața internă, mai avem încă multă fragmentare și fragmentarea nu este propice investițiilor și inițiativelor private. Sper că vom avea aceeași energie ca să ducem la bun sfârșit piața internă și să eliminăm toate aceste bariere care complică lucrurile și care îi uh, împiedică pe unii investitori să acționeze. Și mai ales uh, e important să eliminăm obstacolele pentru IMM-uri. Deci sper că cel puțin 20% din uh, suma disponibilă să meargă către IMM-uri care creează bogăție și ocupare. Bun. Cred că în curând vine vacanța Și în aceste șase luni am avut trei triloguri foarte importante, inclusiv acesta privind plățile. Poate că unele aspecte sunt uh, complexe, dar am văzut azi dimineață că există o monitorizare, un follow-up. Trilogul privind regulamentul financiar, uh, progresele au fost uh, mai mari decât ne așteptam și nu, sigur că Trebuia să ne bazăm pe hotărârea doamnei Gresle și sigur că, uh, iarăși, la EFSI rezultatul este iarăși unul foarte frumos, pentru că am pornit de la uh, atitudinea să nu vă atingeți de cele 6 miliarde din uh, mecanismul conectarea Europei și Orizontul 2020 și Jose Manuel se întreba din când în când cum o să poată să mai dea înapoi. Dar până la urmă am reușit să obținem un miliard, ceea ce e totuși o performanță nemaipomenită. E clar că trebuie să fii hotărât, ceea ce s-a și făcut într-un mod foarte elegant și foarte eficient. Cam atât, cred că putem să ne încheiem aici această după-amiază. Ordinea de zi a fost deosebit de încărcată și de altfel întreaga zi, pentru că suntem aici de la 9 de azi dimineață. Bine, păi atunci o seară frumoasă și uh, ne vedem mâine la plenară și mâine seară la cocktail.